Autoritățile belgiene ne-au spus că doamna Live Virnic a fost uh, aliasă din 4 mai 2016, care vine să-l înlocuiască pe domnul de Bacher. Îi urez bun venit noi noastre colege și îi spun că, sub condițiile regulamentului de procedură, are drepturi de plin Parlament. Domnul Marcus Prețel, de la 1 mai 2016, parte, face parte din grupul ENF. Din partea grupului ALDE am o cerere de schimb, cu niște schimbări